Za chwilę przechodzimy do wyjaśnień, do głosowania. Imediat trecem la explicațiile de vot. I-aș ruga pe toți cei care nu doresc să participe la explicațiile de vot să părăsească sala în liniște, drum bun înapoi către casă și poftă bună.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 primul raport care urmează să fie discutat este vorba de țările terțe ale căror resortisanți trebuie să dețină viză și țările terțe ale căror resortisanți sunt exonerați de această obligație. Raportul Agustin Diaz de Mera Garcia Consecua și va avea cuvântul doamna Macovei pentru un minut mecanismul de suspendare a vizelor pentru statele terțe ai căror cetățeni au nevoie de vize pentru a intra în uniunea europeană este mult mai flexibil după adoptarea acestui regulament. Uh, avem și un nou sistem de supraveghere pe care comisia îl poate declanșa imediat